domnului Lopez Insturis White instalațiile de cablu. Întâi, doamna Ford. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit de a vorbi despre acest subiect, în ciuda unui studiu interesant în legătură cu felul în care funcționează piața în 20 de țări diferite pentru consumatori, Consiliul Ministrii, Comisia și Parlamentul European, felul în care reacționează ele, Uh, este foarte important așadar să ne așezăm la masa negocierilor. Mulți dintre noi am văzut de multe ori uh, imagini șocante ale, de exemplu, unei fabrici din uh, Turcia care făcea uh, veste de salvare false, care practic garantau unecarea purtătorului lor. Astfel de echipamente frauduloase trebuie împiedicate să intre pe teritoriul Uniunii Europene și în acest sens Uniunea Europeană are standarde comune de 25 de ani. Ele vizează și uh, vestele de salvare și alte echipamente utile la locurile de muncă. În, ultima, în, urma, în, cazul, în cazul crizei Ebola s-au putut folosi aceste echipamente pentru protejarea uh, Um, asistentelor și a medicilor care s-au implicat. Este vorba aici de responsabilitatea nu doar a producătorului, ci și a distribuitorilor și a celor care vând aceste produse. Aceste produse, așadar, aceștia trebuie să, re, să retragă de pe piață produsele periculoase. Modificările tehnice din raport despre care vorbim astăzi vor ajuta la simplificarea și modernizarea legislației de 25 de ani de care dispunem. Ele au fost uh, salutate și de producători și de organizațiile de consumatori și eu însă susțin aceste modificări. Întrebarea însă este câtă standardizare este necesară. În abordarea inițială a Comisiei s-a sugerat creșterea domeniului de aplicare a legislației la doar mănușile menajere. Eu consider că o lege nouă trebuie să se bazeze pe o analiză clară a costurilor și beneficiilor fără, nu a existat o evaluare de impact uh, pentru această creștere a domeniului de aplicare. Mai mult, consider că e nevoie de un acord european, că nu, nu e nevoie de un acord european pentru a stabili ce uh, purtăm acasă când facem curat. Eu am intrat în politică ca să ies din bucătărie și nu invers. Și aș dori să le mulțumesc colegilor mei din uh, Comisia pentru Piața Internă a Parlamentului pentru că au respins această propunere a Comisiei de extinderea domeniului de aplicare la mânușile menajere. Atunci când uh, vom, mm, mm, mm, am discutat uh, cu Consiliul, până la urmă acesta a fost de acord după multe discuții să fie de acord cu, cu Parlamentul European, așa încât nu va exista o lege europeană cu privire la mănușile menajere. Însă 27 dintre cei 28 de miniștri au votat că își doresc o lege europeană pentru mănușile uh, de uh, antitermice, mănușile cu care scoatem uh, gratițele din cuptor. Eu nu știu dacă este nevoie de un standard în acest domeniu și nu cred că el ar fi în avantajul uh, consumatorilor, dar pot fi de acord până la urmă cu punctul de vedere al guvernelor alese democratic. Mai dați-mi un minut, vă rog, doamnă președinte. La masa negocierilor am introdus peste 100 de amendamente la acest act legislativ, făcându-l mai clar, mai puțin birocratic și mai sigur pentru echipamentele care salvează vieți și sper că în felul acesta el va permite, va facilita comerțul pentru întreprinderi. Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei raportor Stiller. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați uh, colegi, aș dori să mulțumesc și raportul de numbră și Consiliului pentru contribuțiile la acest dosar pentru cei care uh, gătesc la plite de gătit uh, portabile, să zicem, uh, Directiva este uh, importantă, ei înțeleg ce pot să facă aceste echipamente și cum pot fi vândute în uh, Uniunea Europeană. Se dă aici un exemplu și anume, cooperând putem să găsim uh, un singur set de reguli pentru sisteme de încălzire pe gaz, uh, uh aragaz, uh, aragaze pe gaz și uh, așa mai departe elementele necesare uh, din uh, uh, evaluarea de conformitate trebuie să fie toate echivalente în Europeană. Mâine vom vota asupra unui text pentru a putea intra la dialogurile tripartite. Sper că toată lumea va putea fi de acord cu textul pentru a găsi un compromis bun între toate partidele implicate. Regulamentul trebuie să reținem va fi transpus în legislația uh, națională de către toate statele membre în ianuarie 2018. Acest uh, sector uh, acoperă plitele de gătit uh, uh, portabile, uh, instalațiile de încălzire și așa mai departe. Se vând uh, 470 de sau uh, piața aceasta se referă la 470 de milioane de astfel de echipamente cu vânzări de peste 30 de milioane anual. Cifra de afaceri doar pentru uh, echipamentele uh, accesorii este de 1,7 uh, miliarde anual. Trebuie însă respectate cele mai bune standarde de producție atunci când aceste echipamente sunt produse și plasate pe piață. Asta pentru a asigura siguranța persoanelor și animalelor domestice. Dacă vorbim despre securitate și siguranță, aș dori să subliniez problema monoxidului de carbon în această seară. Gazul, în reacție cu oxigenul din mediul ambient, produce monoxidul de carbon, care este uh, otrăvitor. Am insistat să facem trimitere la acest gaz uh, în uh, regulament și mă bucur că această sugestie se regăsește în textul final, însă nu se face suficient la nivelul uh, guvernelor naționale și la nivelul Uniunii Europene din această perspectivă. Asta este uh, demonstrat de statistici. Monoxidul de carbon este un ucigaș tăcut care ucide uh, foarte multe persoane anual. Aceste morți toate pot, pot fi evitate. Uh, cazul copilor britanici Bobby și Christy Shepard, uh, care au murit în 2006 din cauza intoxicației cu monoxid de uh, carbon într-un hotel din Corfu din cauza unui boiler cu probleme, a dat naștere la un val de furie și la solicitări de schimbare. Practic, trebuie uh, să existe mai multe constrângere în regulamentele europene din acest domeniu pentru a evita astfel de uh, decese. Cam uh, jumătate de milion de turiști britanici sunt expuși la astfel de riscuri în fiecare an, mai mult decât cei expuși la, cancer, la risc de cancer sau HIV. Există diverse niveluri uh, de siguranță, însă în hotelurile din Europa, noi considerăm că această problemă este una transfrontalieră care necesită acțiune europeană. Consumatorii trebuie protejați adecvat, indiferent unde aleg să se cazeze. Laburiștii britanici uh, uh, doresc să uh, modifice și recomandarea Consiliului numărul 986 în legătură cu uh, siguranța, în legătură cu aceste dispozitive în unitățile de uh, cazare. Fără regulamente noi, uh, ne dorim să existe însă niște dispoziții precise în ceea ce privește monoxidul de carbon, nivelurile acceptabile și echipamentele de detectare a concentrației de monoxid de carbon. Dacă există probleme de evaluare, toate aceste uh, chestiuni trebuie uh, remediate. Să nu uităm, doamnă președinte, uh, uh e important uh, să uh, luăm în calcul aceste pericole și să acționăm în consecință. Vă mulțumesc pentru discreția acordată în legătură cu acest subiect, doamnă președinte. Acum, domnul Lopez Isturis Vait are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar și mulțumesc tuturor celor prezenți. În momentul de față, instalațiile pe cablu sunt foarte prezente în Europa de vest și în Alpi. Aproximativ 60% a pieței um, este ocupată de noi. Industria um, schiului uh, este cel mai mare beneficiar. beneficiar Uh, foarte multe locuri de muncă de, uh, depind uh, de aceste instalații. Și există milioane de, de utilizatori, ceea ce ne arată cât de important este să asigurăm protecția consumatorului. Armonizarea standardelor și cerințelor tehnice este necesară. Avem nevoie de un cadru paneuropean care să transmită semnale și către piața mondială piața internă este o provocare um, și uh, comisia uh, noastră o ia în serios. Din 1952 încoace, integrarea economică este motorul uh, nostru al tuturor. O piață unică permite mai multă creștere pentru întreprinderile noastre. Trebuie să arătăm astăzi mai mult ca niciodată cât de pozitive pot fi efectele Uniunii Europene pentru a um, crea locuri de muncă și creștere pentru întreprinderi. Iată, facem încă un pas către o piață internă mai eficientă, uh, pre, uh, prietenoasă cu consumatorul și cu întreprinderile. Uh, instalațiile pe cablu, ceva foarte specializat, un raport foarte tehnic Um, se revizuiește o directivă din 2000 pe care o abrogăm și regulamentul pe care îl vom adopta mâine va permite o armonizare astfel încât să ne menținem promisiunea politică de a simplifica cadrul juridic în Uniunea Europeană. Cu această propunere îmbunătățim uh, cadrul tehnic pentru instalațiile pe cablu. De asemenea, se garantează ca în întreaga Uniune Europeană să aibă loc o armonizare. Statele membre nu vor putea impune uh, cerințe mai stricte prin legislația națională, ceea ce uh, acordă o garanție industriei de a-și putea vinde produsele în întreaga Uniune Europeană și se evită costurile suplimentare pentru a, uh, conformitate cu legislația uh, unei alt uh, stat membru. Claritatea juridică a fost și ea un obiectiv al acestei, acestui regulament. Se spune clar în acest regulament care sunt regulile și excepțiile. Se face o referire la instalațiile de pe cablu pentru persoane și pentru scopuri de agrement. Sunt excluse aceste instalații care fac parte din um, uh, târguri um, și așa mai departe și care sunt mai vechi de 30 de ani. Este vorba apoi și de piesele de schimb, de valorile de și de procedurile de conformitate necesare. Este vorba de faptul că trebuie să se asigure aceleași condiții. Cam atât. Mulțumesc, doamna președinte. Are cuvântul doamna comisar Biancovska. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați. Aș dori mai întâi să Mulțumesc Comisiei pentru piața internă și să îi felicit pe raportor, doamna Ford, doamna Stiller și domnul Lopez Isturis White pentru munca lor grea pe marginea celor trei dosare, care a permis să ajungem la un compromis satisfăcător, ce sperăm ne va permite să, ajutăm, să adoptăm cele trei regulamente cât mai curând. Este una dintre prioritățile, armonizarea pieței interne este una dintre prioritățile Uniunii Comisiei Europene și asta este dovedit și de acest pachet. Este un pas important în asigurarea unui cadru legal armonizat. Cele trei elemente cu privire la echipamentele individuale de protecție, la aparatele consumatoare de combustibil gazoși și la instalațiile pe cablu, acoperă o gamă largă de produse pe piețele noastre pe care le folosesc milioanele de cetățeni europeni zilnic. Este fundamental așadar ca legislația de pe piața unică să asigure că aceste produse sunt sigure și asta, desigur, vizează în special echipamentele individuale de protecție. pe marginea cărora trebuie să uh, se garanteze un nivel adecvat de siguranță. Companiile care produc aceste lucruri, aceste obiecte, trebuie să-și uh, să respecte noua legislație care le va permite să uh, răspundă nevoilor lor și să fie prospere în continuare fără a le impune o povară excesivă. Acest uh, pachet este un pas important pentru noi în simplificarea cadrului de reglementare în baza cel așa numitei uh, noi abordări, transformând uh, Uh, textele în uh, texte care vor trebui să fie aplicate direct în statele membre. În loc să analizăm și să cercetăm 28 de legislații de transpunere națională, iată că acum, la nivelul întreprinderilor, se vor putea baza pe un singur text legislativ tradus în toate limbile oficiale. Prin adoptarea acestui pachet, suntem cu un pas mai aproape de încheierea noului cadru legislativ care va permite legislație noastră de pe piața unică să fie mult mai ușor de aplicat și mult mai cons- uh, consecventă. Obligațiile noi pentru importatori și distribuitori au fost introduse și acum aceștia au uh, uh, un set clar de sarcini și de verificări pe care trebuie să le facă în momentul în care importă produse din țările terțe. Noi reguli privind trasabilitatea va, vor permite urmărirea produselor de-a lungul întregului lanț de distribuție. Pachetul acesta echipea, echipează și autoritățile de supraveghere a pieței cu instrumente sporite, astfel încât să se îndepărteze de pe piața Uniunii Europene produsele care nu respectă normele, lucru care va fi în avantajul și al întreprinderilor, făcând să dea roadă eforturile lor de respectare a legislației și eliminând concurența neloială. Beneficiile acestui pachet legislativ se de către toată lumea, și autorități, și întreprinderi, și consumatori. Aș mai face o scurtă observație cu privire la aspectele instituționale. Trebuie să fie limpede și recentele negocieri cu privire la acorduri interinstituțional cu privire la mai bună reglementare au confirmat-o că comisiile pentru comitologie nu sunt același lucru cu grupurile comisie pentru experți. Atunci când acest acord va intra în curând în vigoare, Comisia va acorda o atenție sporită rolul acestor comitete. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, adoptarea acestor propuneri va avea fără îndoială un, aspect, un, un efect pozitiv asupra concurenței și competitivității în Uniunea Europeană, dând roadele uh, unui acord la care s-a ajuns între colegiuitori și oferind o plusvaloare semnificativă întreprinderilor, cetățenilor și autorităților administrative din statele membre, cum arătam și mai devreme. Comisia așadar salută acest pachet de compromis la care s-a ajuns la un acord. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul doamnei Agea. președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar biekowska În calitate de raportor pe marginea acestui aviz pe care Comisia pentru Afaceri Sociale și Ocupare l-a întocmit pe marginea propunerii cu privire la echipamentele individuale de protecție, dați-mi voie să reamintesc că raportul a fost adoptat cu unanimitate în Comisia pentru Ocupare și s-au făcut numeroase precizări. De aceea considerăm că, asta pentru că pentru noi uh, tema aceasta a siguranței lucrătorilor este foarte importantă. Am dorit să existe instrumente pentru cei care pot să beneficieze de pe urma lor, cu respectarea diferitelor norme în beneficiul utilizatorilor într-un uh, limbaj suficient de accesibil pentru cei care utilizează instrumentele respective. Și ne pare rău că implicarea Comisiei pentru Ocupare pe marginea acestui raport nu a fost decât minimă, iar orientările foarte importante pe care le dăduserăm noi, în special în ce privește comunicările de care trebuie să dispună cei care utilizează aceste instrumente, a fost uh, limitată la minimum. Ne rezervăm însă dreptul de a mai analiza odată condițiile prevăzute în acest raport și eventual să uh, ne dăm uh, acordul pe marginea acestui uh, raport. Mulțumesc și acum domnul Arimon. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich spreche zu Ihnen als EVP. Dragi colegi, vă vorbesc în calitate de negociator PPE referitor la echipamentele individuale de protecție. Piața euro, internă europeană se remarcă la nivel mondial prin nivelul ridicat de protecție a consumatorului. Nicăieri ce, consumatorii nu sunt la fel de bine protejați ca în și de către Uniunea Europeană. Aici nu este vorba de uh, cineva care face uh, ceva de mână acasă, este ceva ce ne afectează pe noi toți. Uh, dacă îi cumpăr o cască pentru bicicletă fiicei mele sau dacă lucrătorii își pun o cască pe un șantier, trebuie să ne asigurăm că este garantată o protecție optimă. Tocmai de aceea avem uh, standarde ridicate care să ne protejeze. Pentru noi la PPE a fost însă important să protejăm IMM-urile și să sprijinim aceste IMM-uri pentru a putea aplica aceste prevederi fără mari uh, probleme birocratice, pentru că IMM-urilor le, lipsesc, le lipsește timpul uh, pentru hârțogărie. La ce ajută prevederile dacă nu sunt aplicate? Salut așadar uh, mai ales uh, procedura simplificată a recertificării. De exemplu, dacă un producător nu schimbă nimic la un produs uh, și, corespund, și acest produs uh, corespunde legislației, uh, să nu mai trebuiască să plătească încă o dată pentru certificare vrem cu toții să protejăm piața de fraudă și în același timp să renunțăm la prevederi excesive. Tocmai de aceea nu pot decât să fac apel la toată lumea să sprijine acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Westphal! Mulțumesc, doamnă președinte! Regulamentul referitor la echipamentele individuale de protecție cu siguranță nu este un subiect uh, care ne va aduce mare popularitate în rândul cetățenilor. Este un subiect de nișă, consideră unii, însă este un subiect important uh, pentru că se referă la siguranța uh, pe care o promitem și pe care încercăm să o garantăm. Echipamentele de protecție sunt pentru, pontier, pentru pompieri, poate, pentru um, cei care taie lemne și au nevoie de echipament uh, uh, care să-i protejeze. Milioane de lucrători în Uniunea Europeană au nevoie de asta. Dar nu este vorba numai de echipamente pentru profesioniști, este vorba și de cele pentru utilizare uh, personală. Da, doamnă Ford, este vorba și de mănușile cu care scoatem cratițele din cuptor. Dacă este ceva scris pe etichetă, trebuie să fie valabil și în realitate. Uh, în negocierile cu Comisia și cu Consiliul am fost de asemenea de acord să nu impunem prea multă birocrație. Tocmai de aceea am eliminat unele lucruri. De exemplu, mănușile pentru uh, spălat vasele, s-au făcut menajul, dar și uh, hainele uh, pentru sport Acum întreprinderile au uh, certitudine juridică și știu că certificatele lor vor fi prelungite. Uh, producătorii, dar și supraveghetorii piețelor au primit un nou instrument. Recomand să, uh, grupului meu să adopte acest raport. Mulțumesc, domnul Dalton. Mulțumesc, domnul președinte. Eu salut revizuirea legislației uh, Uh, pentru instalațiile pe cablu. Va fi mai ușor pentru autoritățile naționale să verifice regulamente de siguranță și anumite măsuri puse în aplicare de alte state membre. Însă Comisia a greșit în, în, faptul, în faptul că nu a inclus aici instalațiile pe cablu istorice. Aici uh, există vești bune pentru anumite companii britanice, una care își sărbătorește 125 de ani de la înființare. Unele dintre aceste instalații pe cablu au devenit atracții turistice care aduc uh, venituri semnificative în comunitățile unde se găsesc. Cât privește echipamentele de uh, înlocuire, uh, uneori uh, instalațiile istorice trebuie închise pentru ca aceste piese care nu mai există să poată fi uh, uh, fabricate. Aceste instalații pe cablu însă trebuie să fie unele de care să se bucure și uh, generația viitoare. Doamna Ceraznova. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, aceste trei dosare poate că nu sunt cele mai uh, interesante, atrăgătoare subiecte, în special la această oră târzie. Dar pentru că am muncit foarte mult în negocieri noi cu toții, iată că acum fiecare cetățean european va putea să se simtă mai în siguranță începând de mâine. Atunci când se duc la școală, când uh, iau uh, telecabina, când fac un duș fierbinte, cetățenii Uniunii Europene vor ști că se aplică standardele de siguranță cele mai înalte din lume. Mă bucură faptul că negocieri a câștigat bunul simț, de exemplu, în cazul unui uh, teleferic din Praga, uh, istoric, uh, cu valențe artistice și istorice, care a fost exclus din domeniul de aplicare. Asta arată cum armonizarea la Uniunea Europeană, la nivel european, este rațională și logică. Standardele tehnice nu trebuie să fie diferite între statele membre. Reglementările tehnice comune trebuie să ducă la creșterea competitivității și ne vor uh, face viața mai ușoară și mai sigură. Doamnă comisar, aș dori să încurajez Comisia să continue să își folosească puterile de legiuitor pentru a armoniza acolo unde este uh, cazul și unde beneficiile sunt clare, legislația. Acest lucru este vital pentru o piață unică funcțională. Vă mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Mastalca. Sărăiții, kolegyně a kolegové, bylo Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Este păcat că trebuie să discutăm aceste subiecte atât de importante pentru cetățenii europeni la această oră târzie. Obiectivul Comisiei a fost să înlocuiască regulamentul din 1998, 89, mă scuzați, cu o legislație mai modernă. Uh, și valoarea de piață uh, afectată este una foarte ridicată. Se estimează numai pentru echipamentele de protecție că este de 10 miliarde această piață. Apoi se, mm, au apărut noi materiale, nanomateriale, materiale inteligente. Există însă și unele aspecte problematice. De exemplu, uh, echipamentele de protecție împotriva căldurii, apei și așa mai departe, sau diferitele regimuri lingvistice prevăzute sau diferitele termene pentru documentația tehnică și altul pentru certificatul de conformitate. Chestiunea cheie la această propunere este cum să obținem echilibrul potrivit între protecția consumatorului și uh, sprijinirea întreprinderilor și cum putem să evităm uh, pericolele la locul de muncă. Cred că acest regulament uh, va fi foarte bun pentru cetățenii europeni. Mulțumesc, doamna Parker. President. Mulțumesc, domnule președinte. Armonizarea în Europeană uh, E un concept esențial, de aceea nu vedem să există vreo surpriză în discutarea acestor uh, trei uh, rapoarte împreună. Însă abordarea care uh, presupune că trebuie să nivelăm absolut totul, nu este una bună și acest lucru se vede și în aceste regulamente. Cu toții ne dorim uh, că acest uh, regulament uh, cu privire la echipamente de protecție să fie adoptat, știm însă ce se va întâmpla cu implementarea sa, de exemplu, în Regatul Unit. E important să existe armonizare, însă avem deja un număr de regulamente în legătură cu care eu mă întreb dacă chiar e nevoie de armonizare. Domnul Bușoi. Doamnă președintă, stimați colegi, în calitate de raportor din partea grupului ppe pentru raportul doamnei stihler aș dori să le mulțumesc și să i felicit pe cei trei raportori doamna ford doamna stihler și domnul antonio lpez pentru toată munca depusă de a lungul ultimelor luni. noul regulament privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși reprezintă un exemplu de legislație de armonizare a uniunii asigurând atât libera circulație a aparatelor consumatoare de gaz cât și introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși care să îndeplinească standarde mai ridicate privind siguranța consumatorului diminuând astfel și riscurile de siguranță legate de gaz și asigurând în același timp utilizarea mai rațională a energiei. de la simple aragazuri portabile până la mari centrale pentru clădirile foarte mari în uniunea europeană stocul anual stocul actual de aparate consumatoare de gaz este de patru sute șaptezeci de milioane în creștere vânzându se peste treizeci de milioane de unități în fiecare an. mă bucur și uh, sunt foarte recunoscător că doamna raportor doamna stihler a îmbrățișat ideea de a introduce și amenda uh, textul din punctul de vedere al siguranței consumatorului adăugând modificări legate de măsurile de precauție care ar fi trebuit și care trebuie să fie avute în vedere pentru a evita și preveni intoxicarea persoanelor cu gaz inclusiv cu monoxid de carbon și scurgerea oricăror substanțe ce ar putea provoca probleme de sănătate și securitate intoxicarea cu monoxid de carbon fiind o principală cauză de decese asociată utilizării aparatelor consumatoare de gaz. noua legislație va aduce în mod clar beneficii cetățenilor europeni. vă mulțumesc mult.

Bună seara! Realizarea pieței uh, unice în acest domeniu este un obiectiv fundamental. Trebuie să ne continuăm eforturile pe care le desfășurăm de ani de zile în, acest, în această direcție. Armonizarea legislațiilor naționale a diferi, în diferitele sectoare rămâne un element fundamental care unifică și simplifică cadrul de reglementare pentru operatorii de pe piață, dar nu numai atât, garantează și niveluri mai ridicate de protecție a consumatorilor, îmbunătățind și viața cetățenilor noștri, ceea ce până la urmă este obiectivul nostru. Raportorul privitor la strategia privind piața unică Uh, pentru bunuri și servicii cu care am discutat și am împărtășit numeroase puncte de vedere, are aceeași abordare cu privire la elim necesitatea eliminării obstacolelor concrete care intervin în armonizarea sistemelor. Deseori vorbim de Uniune Economică, însă în realitate această Uniune Europeană nu există integral. Prin urmare, unul dintre obiectivele pe care ni le propunem este să armonizăm cât se poate de mult și să eliminăm aceste obstacole. Cele trei rapoarte pentru care uh, îi felicit pe raportori. Rapoartele, deci, pe care le vom adopta mâine merg toate în aceeași direcție, și anume eficientizarea armonizării legislative, trecând de la directivă la regulament. E un pas autentic înainte pe care noi, Parlamentul și pe care și Comisia ar trebui să îl folosească mai adesea, pentru că făcând în așa fel încât regulamentele să fie adoptate cât mai rapid în fiecare stat membru. Acesta este până la urmă, din punctul meu de vedere, sensul autentic al Europei și chiar și rolul Parlamentului European. Este vorba, așa cum am văzut în cele trei rapoarte, de trei sectoare diferite, dar foarte importante și din punct de vedere economic. Iată de ce îmi doresc ca îmbunătățindu-se regulile să se producă și efecte pozitive, inclusiv pe frontul ocupării și pe frontul economic, care sunt astăzi mai mult decât oricând în atenția noastră. Mulțumesc și acum, doamna Rubi. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este vorba și de faptul că cu o armonizare obținem și efecte economice, mai ales prin uh, accesul la piață pentru IMM-uri, de exemplu. Este clar că, acest, că regulamentul privind uh, instalațiile pe cablu este foarte important, pentru că acestea sunt folosite foarte des în turism, dar uh, vor fi foarte importante și pentru orașele inteligente în viitor. Vedem că aceste instalații nu produc particule în suspensie, nu fac zgomot, uh, Uh, ceea ce înseamnă că uh, aceste instalații pot fi folosite foarte bine în orașe. Clar este însă că trebuie să se asigure un nivel uh, egal de securitate, asta poate reduce numărul accidentelor. Se vede că Europa poate folosi piața unică și poate crea noi locuri de muncă. Această cultură de uh, a um, avea standarde ridicate în Europa este și un avantaj uh, concurențial. Cred că am, am contribuit așadar la creșterea securității și siguranței uh, peste tot în um, lume. La STOA, Comitetul uh, științific al Parlamentului European uh, am vorbit despre instalațiile pe cablu și despre cât de uh, importante sunt și cât de uh, importante pot fi pentru durabilitate și sustenabilitate. Vă mulțumesc. Mr. Kelly. Domnul Kelly acum eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur uh, să pot vorbi în numele grupului meu în legătură cu acest subiect. Toată lumea este de acord uh, că aceste subiecte nu sunt neapărat uh, pe prima pagina a zarelor, însă ele sunt importante pentru consumatori. Mă bucur că există eurodeputați care sunt gata să-și pună la dispoziție timpul și expertiza pentru aceste subiecte. Ei pot să se asigure de faptul că munca lor chiar va salva vieți datorită standardelor armonizate organizate și datorită faptului că totul uh, se va petrece așa cum uh, trebuie. Sunt câteva domenii cheie pe care le-am discutat în această seară, cele trei uh, care fac și obiectul acestor rapoarte. Pot să vă spun că și în țara mea anumite regiuni depind, de exemplu, de um, teleferice, și ne bucurăm că acestea vor beneficia de o mai uh, mare uh, siguranță. Cât privește sobele, uh, plitele de gătit, boilerele, e clar că ele pot cauza accidente și, firește, pericolul cel mai mare în legătură cu acestea e intoxicația cu monoxidul de carbon. Uh, noi facem campanii de sensibilizare a publicului cu privire la uh, aceste uh, pericole, însă, firește, armonizarea standardelor în Europa este un lucru care ne bucură. Apoi, încercăște echipamentele de protecție, aici nu trebuie decât să o ascultăm pe Vicky Ford, care ne poate spune ce se poate întâmpla în cazul în care folosim produse neconforme. Așadar, și aici, standardele, dacă vor fi aplicate, vor încuraja atât producătorii care vor ști că există un cadru juridic, cât și consumatorii care își doresc aplicarea acestor uh, standarde, uh, care vor putea apăra pe etichete produselor pe care consumatorii le vor cumpăra. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, domnul Giriu, acum. Grație, grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu consider că discutăm astăzi pe o temă foarte importantă și care ar trebui să vizeze toate domeniile, nu numai cele care fac obiectul acestor uh, trei rapoarte. Pentru că este evident că armonizarea legislativă la nivel european este o chestiune deosebit de importantă. Ar trebui să ne gândim la o Europa în care normele sunt aceleași pentru toată lumea și în care cetățenii sunt egali pentru că asta ne-ar permite să avem o viziune mai cuprinzătoare a Uniunii Europene și care să îi reprezinte mai bine pe cetățenii europeni. Astăzi, discutând și votând pe marginea acestei chestiuni, anume armonizarea normelor în ceea ce privește instalațiile pe cablu pentru stațiunile montane din Europa, de exemplu, consider că facem un pas înainte pentru apărarea tuturor stațiunilor noastre turistice montane pentru că mm, la distanțe chiar mici între ele, două stațiuni montane de schi au normative diferite, radical diferite, dacă se află, de exemplu, în Franța și respectiv Italia. Uh, asta duce la o concurență neloială între ele. Deci se face un pas important înainte și astfel de teme, cum ar fi armonizarea legislației europene, ar trebui să vizeze în mai mare măsură întregul nostru sector economic. Mulțumesc și acum dau cuvântul, cuvântul domnului Pospisil. Paní předsedající, já se chci také připojit ke svým předřečníkům zásad. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă raliez celor care au intervenit înaintea mea. S-au spus multe lucruri pe aceste subiecte. Uh, Cred și eu că facem un pas înainte, foarte important. Aș dori să spun uh, Comisiei că ceea ce poate părea o formalitate, și anume tranziția de la o directivă la un regulament, este mai mult decât atât. Eu am fost responsabil pentru acest proces în Republica Cehă și știu că directivele pot duce de multe ori la 28 de legi diferite de transpunere. Deci, dacă dorim o aplicare uniformă, e foarte bine să ajungem la un acord uh, asupra unui regulament care să se aplice în toate statele membre. Deci, iată, este un pas important și din punct de vedere al conținutului, ceea ce discutăm acum și ce va fi adoptat, probabil, este mult mai, uh, de mai bună calitate decât anumite directive. Unii colegi au menționat faptul că și producătorii vor avea de beneficiat uh, pentru că vor avea reguli uniforme pe care vor trebui să le respecte. Aș dori să mulțumesc colegilor și cred că am reușit să uh, acționăm în mod pozitiv. Deci sprijin această propunere. Acum trecem la Catch the Eye avem o singură solicitare și anume domnul Maria. Să aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Discutăm uh, chestiuni uh, serioase aici care implică securitatea consumatorilor și a lucrătorilor în egală măsură. E evident că globalizarea economică și liberalizarea comerțului au avut uh, ca rezultat transferul producției către statele în curs de dezvoltare. Acolo scopul era să se sporească profiturile, scăzând costurile de producție, astfel încât am asistat la o abolire a standardelor de securitate și siguranță. Au apărut uh, și în Europa, așadar, echipamente care sunt uh, periculoase, mai ales uh, cele care funcționează pe gaz și care au fost importante, importate din China. Am avut în Europa numeroase accidente datorate exploziilor acestor echipamente sau datorate intoxicației cu monoxid de carbon. Au fost cazuri în care europenii au murit uh, din cauza uh, intoxicației cu monoxid de carbon și clar că trebuie să luăm uh, măsuri. Doamna Biencovska. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile pe marginea acestui pachet și vă mărturisesc că în scurta mea experiență de un an la comisie este prima dată când am văzut că există puncte de vedere aproape unanim în favoarea propunerii comisiei. Le mulțumesc raportorilor pentru că au asigurat consecvența între cele trei texte, pentru buna colaborare și, foarte pe scurt, dați-mi voie să subliniez trei chestiuni principale. Acele trei regulamente vor duce la un cadru legislativ mai simplu, mai echitabil și modern. El va permite întreprinderilor să nu mai fie supuse unei birocrații atât de mari și vor asigura produse mai sigure, lucru fundamental pentru cetățeni și pentru apărarea companiilor oneste. De aceea, încă o dată, vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră pe marginea acestui pachet, în special le mulțumesc uh, raportorilor pentru eforturi. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul mai întâi doamnei Ford. Thank you. Our single market is meant to make it easier to... Mulțumesc. Piața unică um, promovează un uh, comerț liber uh, pe o piață de 500 de milioane de cetățeni. Uneori nu avem nevoie de standarde egale. Uneori însă da, vorbim despre boilere care trebuie să fie încât să nu uh, intoxice oamenii cu monoxid de carbon, despre instalații pe cablu care uh, să nu uh, se prăbușească ucigând persoane. Am vorbit despre uh, echipamente de protecție. Mult, mai multe acte normative au fost unificate, clarificate, simplificate. Prin uh, implicarea noastră am negociat o mai bună poziție. La propriul meu raport am depus 146 de amendamente uh, la com- propunerea Comisiei, dintre care 117 sunt în legislația finală, inclusiv noua procedură pentru ca micile companii să aibă o viață mai ușoară. Am uh, redus birocrația menținând securitatea și siguranța și ne-am asigurat ca costurile pentru consumatori și uh, producători să nu crească. Colega mea din UKIP a spus că nu înțelege de ce avem nevoie de această legislație. Nu a intervenit în nicio dezbatere și nu a depus niciun amendament. Când vine vorba de a face regulile, de a stabili regulile după care funcționează întreprinderile noastre, prefer să fiu la masa negocierilor când se ajunge la un acord. Pentru că în Regatul Unit, dacă nu suntem la masă, s-ar putea să fim pe meniu. Mulțumesc și acum doamna Stiller. Thank you, eh, eh, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor eh, raportorilor. Cred că cuvintele călduroase ale colegilor ne-au impresionat în această seară. Cu toții demonstrează că munca noastră poate fi recunoscută pentru că dorim să salvăm, de fapt, vieți. Să nu uităm uh, de ce suntem așadar uh, aici, chiar dacă mai sunt doar 10 minute până la miezul nopții. Firește, înțelegem și valoarea uh, pieței unice. Înțelegem cu toții valoarea compromisului, am stat la masa discuțiilor. Dacă UKIP ar face ce ar, ce doresc, atunci ar trebui să părăsească Regatul Unit uh, Uniunea Europeană și n-am putea beneficia de privilegiile pieței uh, unice. Trebuie să ne asigurăm așadar că Regatul Unit rămâne în Uniunea Europeană, că ne avem un cuvânt de spus aici și că păstrăm avantajele pieței unice. Uh, cred că președinția olandeză de data trecută, de acum câțiva ani, a spus că Uniunea Europeană este această operă atât de minunată, o operă prețioasă, pe care uh, trebuie să o păstrăm. Avem o piață unică cu 500 de milioane de consumatori care acopere 28 de state membre, iar astăzi putem să luăm decizii care să aibă impact pentru toți, cei, uh, toți acești uh, uh, oameni. E ceva prețios uh, care merită apărat. Vă mulțumesc pentru timpul din, dat în această seară, mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. A fost un privilegiu să lucrez uh, cu cei care înțeleg că piața unică lucrează pentru cetățenii noștri. Și ultimul vorbitor acum, uh, domnul Lopez Isturis White. Thank you, President. Mulțumesc Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru colaborare. Sigur, s-a întâmplat că, ca unii colegi să nu dorească să colaboreze, sunt excepții, asta este firesc. Fundamental însă este că am făcut un pas important înainte pentru piața unică. Eu am învățat foarte multe din colaborarea cu colegii mei, pentru că n-am o experiență foarte îndelungată în cadrul acestei comisii. M-aș referi la câteva elemente din raportul uh, pentru care am fost răspunzător. Mai întâi, mai multe informații, mai multe comunicări pentru consumatori. Apoi, un acces mai ușor la site-ul de internet. Apoi, norme mai uh, uh, solide pentru sistemele de frânare ale uh, acestor instalații pe cablu, care le vor face mai sigure și, de asemenea, o chestiune legată de sancțiuni. Doamna raportor din umbră, Lucy Anderson, a insistat foarte mult pentru consolidarea sistemului de sancțiuni dacă se încalcă dispozițiile regulamentului. Apoi, în ce privește instalațiile istorice, care au uh, o valență turistică ridicată. Și acestea au fost luate în calcul în dezbateri și aș dori, în calitatea mea de raportor, uh, să le mulțumesc și raportorilor din umbră, pentru că toate um, amendamentele depuse și care țin de competența IMCO și-au adus contribuția, lucru care ne face mândri de comisia noastră. Le vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc foarte mult!